Am parcurs cu bine procedurile de alegere. Felicit pe toți cei care au fost aleși. Iar acum mai avem un vot în ce privește numărul în componența comisiei și există o propunere a conferinței președinților. Cine este de acord cu această hotărâre să ridice mâna. Cine este împotrivă? Cine se abține? Cred că în unanimitate se adoptă acest document. Vă mulțumesc foarte mult. Întrerupem ședința până la orele 15.